Az elnök. Doamna președinte. Jó reggelt kívánok, kollégák, a mai ülésnapot. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, sesiunea noastră se reia. Voi începe deschi cu deschiderea primei sesiuni de vot. Înainte de a începe, aș dori să încep prin a-i da cuvântul domnului Laurent Vințe, care a dorit să intervină în legătură cu uh, regula 59 aliniatul 4, în ceea ce privește retransmiterea către comisie pentru uh, negocieri în comisie Uh, cu privire la uh, inițiativa cetățenească în ceea ce privește termenele, uh, colectarea datelor și uh, evaluarea uh, în contextul pandemiei COVID. Aveți cuvântul, domnule Vințe. Bună dimineața tuturor, mulțumesc, doamnă președinte measures concerning the time limits for the collection, verification and examination stages provided for in regulation. Aș dori să mă refer deci la acest uh, raport cu privire la um, COVID, uh, la inițiativa cetățenească și uh, în, în circumstanțele COVID. Um, aș dori să cer să fie retransmis acest dosar către Comisie pentru negocieri interinstituționale kéreméről a bizottság javaslatáról tartott zárószava. Solicitarea eurodeputatului va fi votată după votul final în legătură cu propunerea Comisiei. Um, sesiunea de vot va fi deschisă de la ora 9 la ora 10 și 15. Aceeași, se va folosi aceeași metodă de votare ca și în zilele precedente. Toate voturile vor fi cu apel nominal și vor putea fi verificate, rezultatele vor putea fi verificate în documentul care va fi publicat pe site-ul web al plenarei. Explicațiile de vot vor fi transmise în scris. În mod excepțional, doar explicațiile de vot de maxim 400 cu de cuvinte vor fi acceptate. Declar prima sesiune de vot deschisă. Aveți timp până la ora 10 și 15 pentru a vota și rezultatele voturilor vor fi anunțate la ora 13.30. Mulțumesc! Thank you. Az első napi rendi pont megvitatására. Prima, primul subiect de pe ordinea de zi de astăzi. Um, dezbaterea va începe la ora 9 și 15, deci suspendăm sesiunea plenară până la 9 și 15. Jó napot A Bună ziua! Se declar sesiunea deschisă. Următorul punct de pe ordinea de zi este o declarație a Comisiei în legătură cu acapararea terenurilor și tăierea pădurilor în uh, pădurea amazoniană. Doresc să vă informez că nu avem procedura catch the eye și că nu se vor accepta cartonașe albastre. Mulțumesc! Mai întâi aș dori să dau cuvântul domnului Sinchevici, în numele Comisiei. Is a rainforest without... Pădurea amazoniană este o pădure ecuatorială neegalată. Este esențială pentru planetă, biodiversitate și climat. Este esențială și pentru popoarele indigene care trăiesc în această pădure și depind de ea pentru viața lor și pentru cultura lor tradițională. Provocările uh, bazinului amazonian sunt complexe și necesită cooperare regională între țările din zonă. Dimensiunea de mediu a acestor provocări are legătură strânsă cu factori fundamentali socioeconomici și aspecte cum ar fi sărăcia, corupția, drepturile omului, abuzuri uh, stabilit, care sunt abuzurile adesea stabilității. Comunitățile locale din uh, Amazon trăiesc în uh, ecosistemele cel mai bine protejate din lume. Popoarele indigene și comunitățile locale trebuie să facă parte din soluție. Rezolvarea problemei tăierii pădurii amazoniane este esențială nu doar pentru a lupta împotriva pierderii biodiversității și împotriva schimbărilor climatice, dar și pentru a avea dezvoltare durabilă și pentru a eradica sărăcia. Conform uh, ambițiilor uh, din uh, planul uh, ecologic și din strategia pentru diversitate. Vom lupta împotriva tăierii pădurii amazoniene, vom folosi diplomația, politica comercială și instrumentele de cooperare pentru dezvoltare. La nivel global, Uniunea Europeană va cere Uh, un cadru ambițios pentru biodiversitate după 2030 pentru a se asigura că până în 2050 toate ecosistemele Pământului, inclusiv pădurile, sunt uh, reziliente și protejate adecvat. În cadrul global există obiective pentru uh, a opri pierderea pădurilor primare și pentru a proteja ecosistemele conform strategiei pentru biodiversitate. Vom uh, sprijini în continuare acțiuni împotriva degradării pădurilor conform acordului de la Paris, inclusiv angajamentul nostru de um, a spori contribuțiile statelor uh, și contribuțiile la inițiativa internațională pentru reducerea emisiilor pentru a lupta împotriva tării pădurilor și degradărilor. În ceea ce privește pădurile, uh, uh, politicile Uniunii Europene, noi luptăm împotriva tăierii pădurilor în urma comunicării noastre în legătură cu acțiunile Uniunii Europene pentru protejarea și um, refacerea pădurilor lumii. În 2021, Comisia va face o propunere legislativă și alte măsuri și va propune alte măsuri pentru a minimiza uh, vânzarea produselor asociate cu tăierea pădurilor pe piața europeană și pentru a promova importuri și lanțuri de vazoare care respectă pădurea. Facem acum o evaluare de impact. <clears throat> Astfel de instrumente ar fi implicare voluntară a industriei, etichetare uh, uh, obligatorie și Uh, o abordare similară cu cea din cadrul luptei împotriva pescuitului ilegal. Ne bucurăm de implicarea Parlamentului European în lupta împotriva uh, defrișărilor și ne bucurăm de raportul de inițiativă care, după ce va fi adoptat, uh, va fi evaluat de comisie cu atenție. Pentru a lupta împotriva defrișărilor, trebuie să cooperăm mai mult cu sectorul privat, mai ales în Uniunea Europeană pentru a avea angajamente uh, în legătură cu uh, utilizarea lor de surse de materii prime durabile. Comisia va propune o nouă inițiativă în 2021 în legătură cu uh, guvernanța corporatistă durabilă. Se vor aborda drepturile omului, obligația de grijă și implicarea diferitelor sectoare. Comisia um, va crea o platformă în legătură cu defrișările care se va reuni pentru prima dată în octombrie și un observator UE care va folosi informații comerciale pentru a facilita schimbul de informații în legătură cu defrișările la nivel global. Uniunea Europeană va lucra în parteneriat și va sprijini eforturile țărilor partenere în, în uh, regiunea amazoniană pentru a lupta împotriva defrișărilor și va avea contacte cu popoarele indigene din uh, zonă și pentru că acestea sunt valori esențiale ale relațiilor noastre cu țări terțe, inclusiv cele din bazinul amazonian. De aceea, aceste subiecte sunt uh, abordate în dialogul nostru politic și cooperarea. Dar și cooperarea noastră nu este doar cu guvernele centrale. Avem dialog cu o serie întreagă de actori locali, inclusiv autorități locale, judiciare, societatea civilă și asociații de afaceri progresiste. Dialogul nostru este esențial pentru a avea un succes în atenție. Acordurile de, bune, de liber schimb cu țările din regiune sunt o altă modalitate de a promova cooperarea privind angajamentele internaționale în legătură cu clima și mediul mediul, mai ales în uh, contextul capitolelor pentru comerț și dezvoltare durabilă. Uniunea Europeană abordează cauzele defrișărilor uh, prin asistența noastră pentru dezvoltare, pentru a sprijini pădurile, um, utilizarea terenurilor și popoarelor din bazinul amazonian. Proiectele sunt în valoare de 166 de milioane de euro în momentul de față protejarea biodiversității și lupta împotriva deprișorilor, e nevoie de zone, are nevoie de zone protejate și bună guvernanță trebuie să se îmbunătățească viața populației locale și să respecte drepturile popoarelor indigene. Această abordare integrată pentru dezvoltare durabilă este în centrul politicii noastre de cooperare pentru dezvoltare. Comisia sprijină punerea în aplicare a Convenției uh, Organizației Internaționale a Muncii în legătură cu persoanele indigene și, cele din, și triburile și uh, linie directoare voluntare ale ONU în legătură cu um, terenurile și pădurile. Instrumentele noastre privind drepturile omului au fost mobilizate când vine vorba de drepturile popoarelor indigene și actorii um, pe, care, pentru protecția mediului. Voi coopera cu dumneavoastră în, în legătură cu acest subiect foarte important. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule comisar, și primul raportor, primul uh, uh vorbitor în numele grupului PPE este doamna McGuinness, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră față de viitor. Însă, noi am mai avut această dezbatere vara trecută când am văzut cum ardea pădurea amazoniană și în ciuda cuvintelor noastre frumoase, în ciuda îngrijorărilor, nimic nu s-a schimbat, de aceea am revenit aici și discutăm despre defrișări și acapararea terenurilor. Nu putem să ne îndepărtăm de acest subiect. Ne alarmează faptul că se pierde pădure tropicală uh, pentru uh, suprafețe agricole, iar acapararea terenurilor se face de către guvernul brazilian pentru că se oferă subvenții în ceea ce privește preluarea terenurilor din domeniul public în domeniul privat. Cred că trebuie să înțelegem scara la care se petrece problema. Discutăm despre peste 60 de milioane de hectare. Noi lucrăm aici pe o nouă lege cu privire la climă, să avem neutralitate climatică până în 2050. Suntem lideri, cum ar trebui să fim, suntem ambițioși, vrem să pavăm calea, dar nu putem singuri. COVID-19 va Uh, reda o scădere cu 7% a emisiilor de dioxid de carbon, dar în Brazilia ele vor crește cu 10%, în mare parte din cauza defrișărilor. Ratificarea acordului comercial UE-Mercosur este în continuare pe ordinea de zi și ne îngrijorează în continuare faptul că deschidem piețele față de, pentru soia și pentru carne de vită, cu tot ce înseamnă asta pentru defrișări. Uh, Acordul acesta se spune că va încuraja blocul Mercosur, inclusiv Brazilia, să atingă obiectivele de mediu. Suntem sceptici însă. N-ar trebui să aruncăm prea mult cu pietre pentru că suntem parte din problemă. Și noi avem nevoie de proteine în furaje ca să ne creștem animalele și acestea vin din Brazilia și alte locuri. Și apoi uh, am restricționat cu reguli impuse producția de aceste uh, elemente în Uniunea Europeană. Însă nu avem control față de ceea ce vine spre Uniunea Europeană. Sper ca strategia Farm to Fork, strategia de biodiversitate și, mai important, revizuirea politicilor comerciale Uh, ale UE vor analiza cu toatele lanțul de aprovizionări de aproape și ar trebui să existe congruență între politicile de mediu, agricultură și politice comerciale. A sosit momentul să facem asta acum. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Dau acum cuvântul doamnei Van Bremt în numele grupului socialiștilor. Thank you very much, Commissioner. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc domnului comisar. Salut în mm, intervenția dumneavoastră introductivă și trebuie să vă spun că nu pun sub semnul întrebării intențiile acestei comisii de a face față schimbărilor climatice și defrișărilor împreună. Dar dacă vrem să ne atingem obiectivele și le cunoaștem, pădurea amazoniană este cheie în această luptă, este uh, cel mai mare captor de uh, CO2 de pe planetă și clima se schimbă dacă nu acționăm în mod decisiv până în 2030 uh, pădurea amazoniană ar putea să fie un emițător net de carbon. Vă închipuiți o astfel de situație? Deci situația este gravă și trebuie să acționăm cu hotărâre. Anul trecut, după cum am menționat, am discutat deja, des, s-a menționat, am discutat deja despre pădurea amazoniană, însă de atunci situația în fiecare lună nu face decât să se înrăutățească și încă nici măcar nu a început sezonul incendiilor. După cum s-a spus, 80% din defrișări sunt legate de agricultură și de consumul european. Deci avem un rol de jucat. Deci trebuie să fim foarte vigilenți. Guvernul Bolsonaro folosește criza COVID-19 pentru a, um, a adopta și mai multe măsuri de dereglementare. Știm că uh, s-a redus bugetul Agenției pentru reducerile pentru combaterea incendiilor. Uh, Știm că au fost, uh, de exemplu, uh, concediați uh, majoritatea celor care făceau verificările cu privire la defrișările ilegale. De asemenea, au fost concediați cei care făceau statisticile cu privire la defrișări. Iar acceptarea acestei situații în ziua de astăzi este um, de negândit. Acum un an, un an, Uniunea Europeană a semnat un acord cu țările Mercosur cu privire la liberul schimb, inclusiv cu un articol obligatoriu, se spune, cu privire la durabilitate. Și de, deci, de fiecare dată Comisia ne spune că aceasta este garanția noastră. Dar mai putem să credem asta la un an după ce s-a semnat acest acord? Situația nu face decât să se înrăutățească. Uh, acest Parlament trebuie să ceară garanții reale pentru protecția pădurii amazoniene. Și acest lucru va fi cheie pentru în dezbaterea cu privire la acordul de liber schimb. Să fie clar, să nu avem, nu putem să avem liber schimb fără uh, măsuri în domeniul climatic. Cine dorește să facă comerț cu noi trebuie să fie un partener cu noi și în ceea ce privește acțiunea climatică. Și pentru noi, la SND, acest element este cheie pentru politicile viitorului. Și vă spun asta cât se poate de clar și răspicat. Mulțumesc, spune doamna președinte. Urmează acum, în numele grupului Renew, domnul... Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Padra mozoniană este amenințată, acapararea terenurilor și uh, tăierea junglei pentru uh, activități agricole sau de creștere animalelor, mineritul, Uh, sunt cauza defrișărilor a, uh, din ultima vreme. Care e cea mai bună soluție pentru a pune capăt acestei soluții care este o amenințare la adresa climei, a biodiversității, dar și uh, adresa dezvoltării durabile a țărilor din zonă și la drept, a dreptului cetățenului pentru a avea o, o viață dreaptă. Până acum am dat dovadă de paternalism neocolonial. Eu cred că trebuie să avem o strategie bazată pe respect, resurse, produse, acorduri, cooperare, pentru că, domnilor și domnilor, pentru ca strategia noastră privind clima să aibă un impact global real, avem nevoie de parteneri care să o sprijine și putem obține acest lucru doar pe baza unor acorduri obligatorii. Acest Parlament este atent în legătură cu acțiunile politice ale guvernelor din regiune care merg în direcția creștită, dar trebuie să recunoaștem și eforturile țărilor care au semnat acordul de la Paris sau alte acorduri și au avut inițiative naționale pentru a lupta împotriva acestei situații, chiar dacă au dificultăți economice și sociale foarte mari. Trebuie să sprijinim și societatea civilă, populațiile indigene, apărătării drepturilor omului, pentru că țările nu sunt doar guvernele lor. Problem, timpul trece, dar problemele rămân și doar uh, Uh, astfel putem abține obiectivul nostru comun și cel mai uh, puternic instrument al nostru sunt acordurile comerciale și de asociere. Acestea sunt esențiale pentru a coopera cu partenerii pentru climă, cum ar fi acordul UE-Mercosur, care are un capitol pentru dezvoltarea durabilă și protecția mediului și cere respectarea acordului de la Paris ca fiind obligatoriu. Dragi colegi, să nu fim demagogi, uh, pentru că nu așa vom pune capăt uh, mineritului ilegal, acapărării terenului uh, și defrișărilor, ci doar cu respect, cooperare și acorduri. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Benieu de la ID. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, defrișarea în, Ama- în pădurea amazoniană bate toate recordurile și asta are consecințe până la noi. P pădurile tropicale sunt primele afectate de defrișare, atât uh, naturală cât și cauzată de om. În, în Uniunea Europeană însă scade suprafața de terenuri agricole. În Franța, de asemenea. Însă cresc zonele urbane. A cui este vina? E bine a dumneavoastră și a modelului nostru agricol Iar uh, criticatul guvernului uh, brazilian nu poate să vă facă să vă uitați propriile responsabilități. Cum putem să criticăm statele terțe când importurile europene favorizează această situație? Europa este lider în defrișări importate. Este lider în uh, importul de uh, ulei de palmier, soia, cauciuc și așa mai departe. Este clar, uh, avem de-a face cu globalizarea agricolă. Soia uh, este în ultimii 20 de ani a fost principalul motor pentru defrișări. Iar uh, în, am, în, soia produsă în pădurea amazoniană este folosită în proporție de 80% pentru a hrăni uh, animale. Iar acest model ține de dumneavoastră. Uh, de, și uh, iată, uh, în acest context intră și tratatul Mercosur, rușinos. Tratatul Mercosur încurajează practic aceste practici, este rușinos. Tocmai de aceea am solicitat să votați, am făcut apel să votați împotriva acestui acord și mă bucur acest lucru. Uniunea Europeană va accepta importuri de 300.000 de, de tone de carne cu uh, taxe vamale reduse. Iată, din nou, e vina dumneavoastră. Dumneavoastră faceți parte din lanțul uh, defrișărilor. Sunteți o verigă în acest lanț o bună parte dintre dumneavoastră ați semnat în mod servil tratatele de, li de liber schimb care tocmai hrănesc această defrișare. Să ieșim din aceste tratate de liber schimb, să ne apărăm modelul nostru bazat pe local, să, uh, să nu mai uh, dăm prioritate produselor importate în detrimentul produselor din uh, vecini. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Urmează acum doamna Cavatini, numele verzilor. And thank you, Mr. Commissioner. Mulțumesc. În primul rând vreau să-mi exprim solidaritatea cu cei din pădurea amazoneană, popoarele care trăiesc acolo și care suferă acum în Brazilia din cauza uh, COVID-19, pierzându-și familia și prietenii. Este șocant în aceste circunstanțe să auzi cum un ministru spune că nu mai trebuie să se facă uh, protecția mediului înconjurător, pentru că acum atenția lumii este distrasă de COVID-19. Defrișările din pădurea amazoniană iau amploare și acest lucru este consecință directă a deciziilor guvernamentale. Agențiile de control sunt demontate penalitățile pentru defrișările ilegale oprite și ca și cum n-ar fi fost de ajuns, administrația Bolsonaro susține o lege care ar legaliza acapararea terenurilor în zona amazoniană. Această lege poate, poate trece oricând prin Congres. Îi susțin pe toți cei care luptă în teritoriu împotriva acestor politici distrugătoare și cer colegilor din Congresul brazilian să oprească acest curs, mai ales în ceea ce privește acapararea terenurilor. Iar noi, cei din Europa, avem partea noastră de jucat. Supermarketurile din Regatul Unit uh, au amenințat că fac o boicotare a produselor din Brazilia dacă trece legea. 350.000 de oameni din Germania într-o săptămână au semnat o petiție cerând supermarketurilor germane să facă la fel și avem nevoie de lanțuri de furnizare și aprovizionare uh, cu eticheta fără defrișare iar acordul cu Mercosur, din punctul meu de vedere, este mort. Rezistența față de el a fost mare oricum și înainte, dar acum, având în vedere politicile de mediu braziliene, eu una nu mai văd vreo șansă ca acest acord să fie revitalizat. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Următorul vorbitor, domnul Angel Giambatski, ECR. Mulțumesc, domnul președinte. Vreme să te căf разговор. Европейският континент се тресе от протести,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 Okay, uh, Madam, uh, Madam Chair, I will have for tra translation for a little bit. Așteptăm câteva secunde să se repare sistemul. I will wait. Едно, две, три, проба, четири, пет, шест, проба, пет, шест. Okay, good. Thank you. Продължайте. Go on. Thank you, uh, Madam Chair. I will start from the beginning. Mulțumesc, domnule președinte. O voi lua de la capăt. Ți представя по-неподходящо време за този debat. Cred că această dezbatere vine în momentul nepotrivit. Oamenii protestează în toată Europa. Mulți oameni și-au pierdut locuri de muncă. Um, istoria este rescrisă și acum Parlamentul European uh, discută despre fluviul Amazon fluviul Amazon nu trece prin nicio țară europeană. Taxele alegătorilor dumneavoastră nu uh, au nimic de a face cu Amazonul. Uh, e o dezbatere inutilă. Nu avem decât să discutăm dacă vom găsi apă pe Marte. Vorbiți despre idei clare și, pe de altă parte, ce, vorbim, ce, ce putem spune despre aer. Vorbiți despre aer curat, dar prin Europa trec uh, atât de multe camioane. Trebuie să vorbim despre aerul curat, dar... Trebuie să facă eforturi aici pentru a rezolva problema, nu să învățăm alte continente cum să-și păstreze aerul curat. Dacă votați pentru poluarea aerului, atunci nu trebuie să mai spuneți nimic când vine vorba de Amazon. Am auzit despre colonialism, paternalism, faptul că albii sunt privilegiați, că trebuie să ne cerem scuze pentru o vină istorică. Dragi colegi, dacă credeți că trebuie să continuăm să ne autoflagelăm, să ne autoumilim, dacă credeți că acest autorasism vă va face să câștigați voturi, greșiți. Dacă credeți că justificând uh, fapte barbare veți obține sprijin, nu se va întâmpla așa, pentru că când uh, nu vor mai, se vor sătura de că pierd, vor veni la dumneavoastră. Fiecare rezoluție astfel începe. Uh, vă aduceți aminte de deagul cu secera și ciocanul, fură și apoi începe o rezoluție, o revoluție. Ați văzut ce s-a întâmplat în Rusia, dar și în țara mea. Credeți că așa veți câștiga mai multe voturi? Nu. Vor avea nu, doar mai mult uh, Uh, mai mult barbarism. Dacă doriți să vă scuzați, scuzați-vă și pentru trecutul colonial, dar nu pierdeți vremea noastră, nu, ne, nu așteptați din partea noastră uh, pentru a ne cere scuze pentru ceva ce nu e din vina noastră. Bulgarii nu cad în genunchi, nu cer uh, milă când uh, bat uh, barbarii la ușă. Noi, bulgarii, suntem puternici în picioare și uh, luptăm pentru patrie, pentru cultură, pentru familie și pentru țara noastră. Iată ceea ce facem noi. Și vă urez mult succes în protejarea pădurii amazoniene. E o dezbatere epică de uh, proporții cosmice și când vine următoarea, dacă e nevoie de mai multe umbreluțe în Uniunea Europeană, sau uh, <laughs> mai multe mori de vânt, putem vorbi și despre asta. Sunt toate lucrurile atât de importante, nu-i așa? Multă sănătate! Mulțumesc! Urmează doamna Hazekamp de la GUE, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu cu mult timp în urmă am fost extrem de descumpăniți văzând uh, imaginile cu incendiul amazonian și acum acest lucru a dispărut un pic uh, în, în, pe fundal uh, din cauza crizei COVID. Dar trebuie să înțelegem că lucrurile nu au, au făcut altceva decât să se înrăutățească. Zona amazoniană este extrem de importantă pentru biodiversitate, pentru climă, pentru oamenii și animalele care trăiesc acolo și totuși uh, Împreună cu Uniunea Europeană sau cu cooperarea Uniunii Europene, această pădure tropicală este distrusă într-un ritm alert. Și, bineînțeles, se întâmplă acestea nerespectând drepturile omului. De ce? Pentru că vrem să ne umplem rezervoarele cu combustibil și pentru că vrem să ne potolim foamea de carne și să avem și furaje ieftine. Pentru că uh, an, anual importăm uh, jumătate de milion de tone de soia și 140 de mii de tone de carne de vită din Brazilia. Iar uh, colac peste pupăză, acordul cu Mercosur va înrăutăți situația. Trebuie să acționăm și să oprim aceste practici. Doamne comisar, nu aveți cum să obțineți uh, succes cu strategia de biodiversitate dacă în același timp colegii dumneavoastră fac uh, o politică comercială și o politică agricolă pe stil vechi. Dacă vreți să spuneți da unei politici de climă și de biodiversitate convingătoare, unui lanț de producție alimentară durabil, atunci trebuie în același timp să spuneți nu și acordului distrugător cu Mercosur și importului de soia pentru furaje și uh, subvențiilor pentru industria producătoare de carne. În plus, să consumăm mai puțină carne este un lucru bun nu doar pentru zona amazoneană, ci și pentru bunăstarea animalelor. Și pentru că tot am adus în discuție bunăstarea animalelor, cer colegilor mei să fie de acord cu stabilirea unei comisii de anchetă în ceea ce privește transportul de animale, pentru că sunt niște probleme structurale aici și acestea trebuie să poată fi anchetate odată pentru totdeauna, așa cum se cade. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, din partea neafiliaților... Mulțumesc, doamnă președinte! O Ancheta ONG-ului Animal Equality a arătat legătura între defrișările din uh, Amazon uh, și creșterea uh, de animale număr mare. Au fost defrișate 60.000 de metri pătrați de pădure ecuatorială pe oră consumul în Uniunea Europeană are legătură cu 10% din defrișările din întreaga lume. Cetățenii europeni sunt deci complici um, la distrugerea unor ecosisteme prețioase pentru planetă, cum este Amazonul. Îmi pare rău că, pe de o parte, Comisia anunță propuneri legislative pentru a garanta că produsele distribuite pe piața europeană nu vor fi legate de defrișări și, pe de altă parte, negociază acordul comercial UE-Mercosur, ignorând obligația legală de a asigura că um, acordul nu duce la degradări sociale, economice, de mediu și la încălcările drepturilor omului. Comisia trebuie să ne spună cum, concret, Um, își va asuma um, angajamentele de protecție a ecosistemelor și în acordurilor comerciale. Mulțumesc! Pam. Mulțumesc! Următorul vorbitor este domnul Jarubas de la PPE. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Deforestarea pădurii amazoniene se regăsește adesea pe ordinea noastră de zi am vorbit despre asta deja în septembrie când vorbeam despre incendii. Uh, incendii în ceea ce este numit uh, plămânul planetei. În același timp, însă, continuăm cu acordurile uh, de liber schimb cu Mercosur și sperăm, uh, prin măsuri diplomatice, să punem presiune asupra acestor țări pentru a uh, pune capăt frișărilor și a lupta împotriva schimbărilor climatice. Ați avut dreptate, domnule comisar, când ați spus că a pune capăt frișărilor este foarte important și este în conformitate cu strategia de diversitate și obiectivele Uniunii Europene. Însă dacă Europa trebuie să rămână competitivă, trebuie să uh, impună și alte condiții, că să pună condiții partenerilor comerciali. Um, respectarea uh, obiectivelor climatice. S-ar putea folosi, de exemplu, un mecanism de ajustare la frontieră în ceea ce privește emisiile de carbon. Trebuie să nu uităm și bunăstarea animalelor și securitatea alimentară. Aceste standarde trebuie incluse în aceste acorduri de liber schimb, pentru că sunt standarde impuse fermierilor polonezi sau francezi. Deci, da, pentru acorduri, dar nu Uh, pentru uh, concurență neloială și nu um, amenințărilor la adresa sănătății noastre din cauza alimentelor um, necertificate. Mulțumesc. Uh, urmează acum în numele SND doamna Borchardt. În nordul pădurii amazoneane trăiește mm, comunitatea Ituna Itata. E vorba de un teritoriu protejat. Doar în teorie însă, pentru că din ce în ce mai multe uh, persoane acaparează terenul de acolo. În 2019 a fost uh, zona cea mai afectată din acest punct de vedere din pădurea amazoniană. Guvernul Bolsonaro a făcut în așa fel încât să fie mai ușor să poată fi acaparat terenul. Este din punct de vedere social o catastrofă, dar și o catastrofă ecologică, pentru că din punctul de vedere al biodiversității, zona amazoneană este cea mai importantă. Nu este însă doar uh, o chestiune braziliană și Uniunea Europeană are răspundere aici, pentru că 10% din distrugerea pădurilor în plan global uh, poate fi trasată înspre Europa, din cauza că importăm cauciuc, importăm uh, ulei de palmier și soia. Mulți europeni cunosc problema și se străduiesc să producă mai durabil, dar sunt și și cei care în continuare participă la defrișări și obțin profit din asta. Trebuie să găsim răspunsuri la așa ceva. Săptămâna aceasta am predat raportul meu, proiectul de raport în ceea ce privește acest subiect și cer întreprinderilor care pun pe piața europeană produse cu risc și instituțiilor financiare care le susțin să fie mai atenți cu toții de unde vin produsele și în ce condiții sunt obținute. Pentru asta e nevoie de niște criterii obligatorii. Întreprinderile trebuie să se oblige că produsele lor nu duc uh, la distrugerea ecosistemelor, la defrișări și la încălcarea drepturilor omului. Apoi, uh, comunitatea Ituna Itata ar putea profita de pe urma acestor măsuri, pentru că atunci pe piața europeană n-ar mai veni produse agricole care să fie obținute pe terenul lor, uh, terenul unei comunități protejate. Comunitatea Ituna Itata nu se poate baza pe faptul că guvernul acționează uh, pentru securitatea sa. Se face o distrugere a naturii și există, bineînțeles, mulți alții care sunt afectați din acest punct de vedere, nu doar în Brazilia, acolo unde nu există voință politică pentru altceva. De aceea, trebuie să ne asigurăm de faptul că întreprinderile europene își respectă aceste reguli și că sunt trase la răspundere în momentul în care pun pe piață produse obținute în condiții dubioase. Uh,

domnul Campomenozi. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu mă voi întoarce la mine acasă în această seară și mâine mă voi întâlni cu primari, cu întreprinzători, cu artizani, cu lucrători și unii mă vor întreba, Marco, despre ce ați vorbit ieri la Bruxelles? Ați vorbit despre cum să ne ajutați întreprinderile, cum să ieșim dintr-o criză devastatoare. Nu, le voi răspunde că noi am discutat toată dimineața despre pădurea amazoniană. Da, ați vorbit despre acapaterarea terenurilor, uh, uh, despre China. Nu, am vorbit despre Bolsonaro. Acest parlament uh, se concentrează mult pe critica, un, criticarea unor lideri conservatori din lume. Am văzut uh, ce atitudine a avut față de Trump în ultima vreme sau atitudinea în legătură cu unele guverne din Uniunea Europeană și mă refer aici la Polonia și Ungaria. Am văzut astăzi că s-a făcut referire la Bolsonaro ca și cum problemele Amazonului au început cu acest guvern. Guvern care, de altfel, a avut dificultăți mari și um, probleme în gestionarea urgenței coronavirusului ca noi toți. Atitudinea neocolonială este evidentă. Noi, europenii, care avem uh, acorduri comerciale cu Vietnamul, uh, cu standarde de mediu mult mai scăzute decât cele din țările din America de Sud și grupul partidului meu este critic și în legătură cu acordul comercial cu Mercosurul, care, din fericire, nu va veni, nu va vedea lumina zilei uh, și care reprezintă un model comercial depășit, dar comisarul Hogan ne spune că nu, că va merge mai departe, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Ei bine, ipocrizia noastră delegitimează acest Parlament și e păcat, pentru că eu trebuie aici uh, să, fac, să uh, joc uh, rolul celui rău. Dar această atitudine ne penalizează pe toți și cetățenii vor fi atenți la ce se întâmplă. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Bricmont de la Brazil, de Jair... În fiecare zi, Brazilia lui Jair Bolsonaro se îndepărtează și mai mult de obiectivele climatice. Sunt slăbite serviciile care protejează mediul și drepturile indigenilor și așa mai departe. Situația este atât de gravă încât Parlamentul European începe să se opună unui acord. Principalele lanțuri de supermarket în uh, Marea Britanie uh, se gândesc la boicot Uh, iar uh, acum vedem că Comisia și-a nega, a negat impactul acordului um, asupra acestui fenomen înainte de semnarea acordului Mercosur. Nu văd absolut niciun sens, niciun semn al diplomației verzi despre care ne, toți vorbi, ne tot vorbiți. Pentru a-și asuma propriile obiective, Consiliul și Comisia trebuie să solicite uh, retragerea proiectului de lege trebuie să uh, impună un capitol obligatoriu cu privire la responsabilitatea socială a întreprinderilor și, uh, nu în ultimul rând, să recunoască că Mercos, raportul cu Mercosur nu respectă obiectivele de mediu și sociale. Mulțumesc! Urmează acum domnul Lundgren în numele ECR. Mulțumesc! în luna mai 2019, 739 de hectare de pădure tropicală au dispărut, cât două terenuri de fotbal pe minut, spune vorbitorul. Vedem asta pe imaginile satelit. Defrișările au crescut cu 30%, asta pentru a face loc terenurilor agricole. Iată ce se întâmplă într-un ritm amețitor. Pădurea dispare. La un moment dat, uh, într-o singură lună din 2020, a fost o creștere cu 55% a defrișărilor comparativ cu un an precedent. 1200 de kilometri pătrați uh, de pădure distruși. Cam de două ori cât suprafața Göteborgului din Suedia. Este cea mai mare zonă în care s-a întâmplat așa ceva în, aceast- în aceeași perioadă uh, a unui an de când au început măsurătorile din 2015. Se întâmplă asta pentru că oamenii vor mai mult pământ. Vor să cultive, de exemplu, ulei de palmier pe care noi îl folosim în Europa. Deci noi contribuim la defrișări. De fapt, despre ce vorbim? Vorbim inclusiv despre combustibili uh, eco, eco pentru mașinile noastre. Asta înseamnă și mai mult ulei de palmier. Asta înseamnă și mai multe terenuri distruse în zona amazoniană. Iată deci cum se pune problema. La fel acum se dorește combustibil prietenos, uh, uh, mă scuzați, combustibil mai ecologic pentru avioane tot așa va însemna mai mult ulei de palmier. Toate aceste lucruri se întâmplă din cauza deciziilor care se iau, iar oamenii nu înțeleg exact cu ce efecte. Noi suntem foarte mândri că avem aceste politici uh, publice de transport public prietenos cu mediul înconjurător în Suedia, dar nu e chiar așa, nu e deloc prietenos cu mediul înconjurător. De fapt, noi contribuim la pierderea pădurii amazoniene. Noi, în Suedia, ne mândrim de transportul public eco, dar în același timp suferă popoarele indigene din pădurea amazoneană. Sunt la ananghie, deci trebuie să revizuim atitudinea aceasta, căci este dezastroasă. Faptul că avem nevoie de tot mai mult ulei de palmier pentru biocombustibili va însemna reducerea Amazonului, plămânul planetei noastre. Nu se poate. Mulțumesc, spune președinta. Marisa Matias de la GUE. Senhora Presidente, o que estamos a assistir na Amazônia é infelizmente uma tragédia anunciada. Mulțumesc, doamnă președinte. Suntem în Amazonia martorii unei tragedii anunțate care afectează comunitățile indigene, care sunt distruse de ceea ce se întâmplă pe pământurile lor. Comunități indigene care sunt abandonate și amenințate de pandemie. Președintele Bolsonaro promovează activități uh, criminale. Vorbim despre o țară al cărui președinte se opune propriului său popor și popoarelor indigene și se opune protecției uh, Amazoniei. Noi suntem pentru această protecție, fie că e vorba de protejarea persoanelor, fie că e vorba de protejarea pădurilor. Însă ne spuneți în același timp că trebuie să continuăm cu negocierile cu privire la Mercosur și că datorii, prin intermediul acestui acord s-ar putea pune presiune pentru respectarea popoarelor indigene. Să fim sinceri, este un acord care este în curs de negociere și niciodată n-a fost un, um, un uh, mijloc de a pune presiune. E din potrivă. Uh, președintele Bolsonaro în acest context nu face decât să atace și mai mult atât uh, indigenii cât și pădurea un apel către Comisie. Ajutați popoarele indigene, ajutați această pădure care este plămânul planetei și puneți capăt acestui acord de liber schimb. Puneți-vă de partea popoarelor și nu a multinaționalelor. Mulțumesc. Urmează doamna Spirachi în numele PP. Επίτροπε Σιγκεβίτσιους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Doamnelor și domnilor, Domnule comisar, dragi colegi, imaginile cu, des- cu distrugerea pădurii amazoniene ne bântuie în Uniunea Europeană. Poate că nu le vedem pe ecrane, dar distrugerea există. Iar guvernul uh, brazilian in, in, încurajează acapararea terenurilor prin lege cu scopul de a se cultiva soia, de a se crește uh, bovine și pentru a uh, produce cauciuc toate aceste produse uh, uh, produse în mari cantități uh, ajung pe o piață. Înseamnă că există o cerere pentru ele. De multe ori ajung pe piața europeană. Trebuie să găsim o soluție. Este important ca în practică să controlăm, controlăm condițiile uh, Uh, din acordurile noastre cu Mercosur. Avem nevoie de un, de, a, de un acord cu țările Mercosur, dar trebuie să și implementăm regulile acordului uh, de la Paris. Sub